cerut un uh, proces echitabil. Nu am primit încă un răspuns și există un risc serios uh, în care uh, este implicată această cercetătoare. Trimit din nou un apel autorității să nu execute sentința dată de tribunal. Parlamentul condamnă Uh, cu fermitate uh, pedapsa cu moartea care contravine legilor fundamentale ale uh, Uniunii Europene. Doamna Chienge. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să revin astăzi asupra situației teribile din Emilia Romana din cauza um, inundațiilor Parlamentul cunoaște zonele afectate, trebuie să venim în ajutorul populației care astăzi uh, este victima uh, acestor uh, intemperii. Mulțumesc în calitate de italian și președinte al Parlamentului European, mă asociez neliniștilor dumneavoastră, trebuie să ajutăm toate popoarele europene care au fost afectate de condițiile defavorabile meteorologice în această săptămână. Vreau să revin asupra rolului fundamental din 1944 jucat de poporul român care în vremea respectivă a beneficiat uh, de o figură importantă în istoria României care a uh, apărat poporul său și uh, pacea pe acest continent. Coregul Forența. Vreau să informez uh, plenara spunând că am fost la Ankara săptămâna trecută pentru uh, a participa la procesul a doi președinți de la AKP. Um, ni s-a interzis accesul în sală de către poliția turcă. Aș vrea ca aici în plenară să se țină cont de acest element atunci când vom uh, vorbi despre raportul relația UE Turcia. Mulțumesc pentru acest punct de informare. Într-adevăr, acest hemiciclu este sensibil uh, atunci când este vorba de apărarea democrației și libertății în toate țările și, desigur, și în Turcia.